We maintain the vote Încă mai permitem să se voteze pentru că văd că încă mai sosesc colegi. A votat toată lumea? Gerbrandi. Ne mai trebuie un vot de la ALDE. Închidem votul. Se adoptă. Votiamo il compromesso raggiunto. Votăm acum pe marginea compromisului la care s-a ajuns cu Consiliul cu privire la propunerea de directivă NEC. Raportor, doamna Gerling. Am deschis votul. Am votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot obiecția în baza articolului 106 cu privire la prelungirea perioadei de aprobare pentru glifozat, prezentată de doamna Kilonen. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respinsă. Supunem la vot Întrebarea cu solicitare de răspuns oral cu privire la grăsimile trans. Mai întâi, întrebarea pentru comisie. Vot, supunem la vot. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Și acum supunem la vot întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului pe marginea aceleiași teme agresimilor trans. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Supunem la vot întrebarea cu solicitare de răspuns oral privitoare la COP22 Marrakesh de la Marrakesh. Am deschis votul pentru întrebarea către comisie. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot întrebarea adresată Consiliului. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot avizul privitor la materialele care intră în contact cu alimentele. Amendamentul 39. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul numărul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 42. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Și acum supunem la vot amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81. Pentru. împotriva Verificăm electronic. A votat toată lumea? Nu? Ok, ma è approvato lo stesso. <laughs> Votiamo adesso l'emendamento. Supunem la vot amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul Amendamentul 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 115. Ci, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 119. Pentru. Împotrivă toată lumea. Abțineri. Respins. Amendamentul 118. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 120. Pentru. Nu? Nu? Devine caduc. Supunem la vot amendamentul 117. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot compromisul 3B. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 133. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 130. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 132. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 134. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Avete votat tot? A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Supunem la vot amendamentul 135. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 140. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. 139. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 143. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot compromisul numărul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum referirile. Amendamentul 11 cu privire la considerentul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 Pietikainen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 26. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Nu, amendamentul 34 devine caduc. Deci supunem la vot 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, prin vot electronic, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Passiamo adesso al punto 17 al nostro Punctul 17 de pe ordinea de zi acum. Votăm cu privire la operațiunile petroliere offshore, securitatea financiară a acestora, amendamentul 1, cine-i pentru? Împotriva, abțineri, verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 5. Avem un amendament oral de la, din partea domnului Rivasi. Aveți obiecții? Nu? Deci votăm amendament, amendamentul 5 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. non erano nemmeno convinti. Quindi avete votato tutti? A votat tutta lumea, am închis votul, respins. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 46 Duncan pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Șaizeci și patru pentru împotrivă Abțineri? Socialiștii? Cum? Votați. Nu am înțeles. Pentru. Mă rog, verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea. Respins. Îmi cer scuze. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 83. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem acum la vot întregul text prin vot electronic. Avizul astfel amendat. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Trecem acum la punctul 18 de pe ordinea de zi. Obiectivele cheie ale cele de-a 17-a conferință a părților CITES Supunem la vot amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, respins. Supunem la vot amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu? Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Amendamentul 30 devine caduc. Și trecem la amendamentul 32. Și acesta. O clipă. Deci și 32 devine caduc și votăm, supunem la vot 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. La amendamentul 34 avem un amendament oral din partea PPE și vi-l citesc. Susține inițiativa Comisiei și a statelor membre de a ne pune de acord cu privire la uh, orientări globale cu privire la vânătoarea de trofee în cadrul CITES pentru un mai bun control internațional Uh, al originii și comerțului cu trofee de vânătoare din speciile menționate în anexele 1 sau 2. Aveți uh, obiecții? Nu. Deci votăm cu amendamentul oral al PPE. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Abțineri. Respins. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 53 nu se supune la vot și 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 în două părți. La prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Supunem la vot amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respi... Ce scuze, adoptată. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. 32 la 32. 32 de voturi la 32. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respins. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votiamo l'emendamento 77. Chi è a favore? 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm în bloc amendamentele 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 și 89. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 90 cu un amendament oral din partea PP. Dacă aveți lor de poziție în legătură cu acest amendament oral, există vreo opoziție? Nu. Deci votăm amendamentul 90, astfel modificat. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot versiunea inițială a amendamentului 90 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru împotrivă, abțineri respinsă. Supunem la vot amendamentele de la 91 la 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Renunțăm la cec. Ok, the vote is closed. Nu, am închis votul acum, respins. Supunem la vot amendamentul oral al domnului Afronte, pe care îl voi și ruga să explice conținutul acestui amendament. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o specie mică care trăiește într-o zonă foarte limitată. A fost descoperită în anii 90 și în foarte puțini ani uh, populația respectivă de pește a scăzut cu 90%, după care a mai scăzut cu încă 40%, nu se reproduce în mediu artificial, deci numai în sălbăticie,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 Am închis votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Și acum suspendăm ședința pentru câteva minute și ne revedem la ora 11 fără 2 minute pentru că va fi prezent ministrul care reprezintă președinția slovacă ce va veni în fața comisiei noastre pentru a ne prezenta prioritățile președinției slovace. Dear colleagues, we can... Uh, Dragi colegi, putem să începem a doua parte a reuniunii noastre cu schimbul de opinii cu domnul Tomaș Drucker, ministru al sănătății și reprezentant al președinției slovace a Consiliului. Ne va prezenta programul președinției slovace și Salut cu acest prilej noua președinție a Consiliului și îi dau cuvântul domnului Drucker pentru o declarație introductivă și ca întotdeauna după aceea o să purtăm o dezbatere. De obicei avem două runde, mai întâi uh, prezentarea grupurilor, după care dumneavoastră răspundeți la întrebări și apoi poate intervenții ale altor colegi și dumneavoastră veți avea posibilitatea să reacționați la unele dintre intervenții. Iar la final vom încheia discuția. Mulțumesc și vă dau cuvântul pentru primele declarații. Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, domnule președinte al Comisiei ENVI, stimați membri ai Parlamentului European și al acestei comisii. Sunt foarte onorat să mă aflu astăzi aici pentru a prezenta programul președinției slovace în materie de sănătate. 2016 este al 12-lea an în care sărbătorim aderarea Slovaciei la Uniunea Europeană și este pentru prima oară când Slovacia deține rolul de conducere în Consiliul Uniunii Europene. Înțelegem că preluăm președinția într-un moment destul de complicat, cu multe provocări uh, aflate pe drumul care urmează, pe care urmează să-l parcurgem. Înțelegem că acum uh, evenimentele neprevăzute sunt mai numeroase decât în trecut, dar orice ar fi, noi trebuie să fim pregătiți și să ne confruntăm cu aceste provocări. În ciuda lor și în ciuda incertitudinii crescânde, președinția slovacă intenționează să, să susțină o agendă pozitivă și să uh, pună în aplicare soluții durabile. Președinția își poate atinge obiectivele numai colaborând îndeaproape cu statele membre, cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană pentru a menține spiritul pozitiv și dinamic pentru această a doua jumătate a anului țările europene trebuie să coopereze pe subiecte importante. Uniunea Europeană e foarte utilă pentru cetățenii Uniunii și găsește multe soluții pragmatice importante în viața de zi cu zi a cetățenilor. Important e însă ca Uniunea să poată fi înțeleasă de către cetățeni, să putem explica, la, explica clar cetățenilor care sunt beneficiile aduse de Uniunea Europeană. Parlamentul European a încurajat întotdeauna progresele și întotdeauna a susținut activ interesele cetățenilor europeni. Avizul, opinia și sprijinul Parlamentului în formarea viitoarei politici de sănătate este esențial. Sunteți reprezentanți aleși direct de către cetățenii Uniunii și rolul dumneavoastră de colegiuitori este esențial pentru a ne asigura că interesele cetățenilor sunt bine reprezentate. Înainte de a prezenta prioritățile președinției slovace, aș vrea să mulțumesc președinției neerlandeze pentru eforturile susținute și pentru ajutorul acordat în cadrul triorului de președinții. Sperăm că vom continua să valorificăm rezultatele obținute de această președinție ca să avem o continuitate între programele noastre de lucru. În materie legislativă luăm notă cu satisfacție de faptul că după patru ani de eforturi uh, mari pentru uh, regulamentul pentru dispozitivele medicale și pentru cele de diagnostic in vitro s-a ajuns la un acord între cele trei instituții confirmat pe 15 iunie. Președinția slovacă are sarcina de a um, oficializa acest acord în Consiliu și ne angajăm să uh, supunem ambele texte uh, atenției Parlamentului în septembrie. Datorită realizărilor făcute în materie de regulamente privind dispozitivele medicale, mai avem un dosar legislativ de dus la bun sfârșit, regulamentul 726 din 2004 care trebuie revizuit și face parte din pachetul veterinar și dorim să accelerăm ritmul uh, în acest dosar. De asemenea, se va acorda atenție coerenței între acest regulament și pachetul veterinar și găsirii unor instrumente juridice adecvate pentru adoptarea de măsuri care să fie implementate conform regulamentului 726. Cât privește medicamentele veterinare și siguranța alimentară, am fost și vom continua să fim interesați foarte tare ca toată legislația în vigoare, precum și uh, cea în pregătire, să reprezinte o abordare integrată de la fermă până la, uh, până la consum. Și avem practic în acest pachet două propuneri, cel privind produsele medicinale veterinare și cele privind furajele medicamentate. Propunerea privind frajele medicamentate este acum analizată în Comisia Agri. Cea privind produsele medicinale veterinare e foarte importantă pentru această comisie și vă pot informa că președinția slovacă se va ocupa de aceste două propuneri ca să se ajungă eventual până la sfârșitul acestei președinții la un mandat care apoi să fie baza uh, pentru negocierile cu Parlamentul European. Dosarul este complicat și esențial nu doar pentru veterinari și sectorul farmacologic și pentru uh, zootehnie, dar există și o, pro, o legătură puternică cu rezistența antimicrobiană, care încă este o problemă nerezolvată pentru a continua cu agenda privind sănătatea, una din prioritățile președinției noastre în domeniul nelegislativ vizează disponibilitatea și uh, lipsurile de medicamente care sunt extrem de importante pentru pacienți și o problemă din ce în ce mai mare în Europa. Uh, în tot mai multe state membre um, s-au auzit voci uh, din partea asociațiilor pacienților, dar și ale medicilor, care semnalează aceste probleme pe care le pun lipsa de medicamente. Fiecare stat membru are un obiectiv principal și anume de a asigura un nivel bun de îngrijiri de sănătate, inclusiv acces la medicamente pentru pacienții proprii. Și în acest context trebuie să înțelegem că medicamentele nu sunt bunuri obișnuite, dată fiind importanța lor pentru sănătatea publică și aceste lucruri trebuie să se reflecte și în dezbaterea dintre statele membre despre lipsurile sau uh, carențele de medicamente datorate fie reglementărilor, fie uh, unor modele de afaceri, cum ar fi uh, exporturile paralele și președinția noastră va încuraja discuțiile din grupul uh, de lucru aferent la nivel uh, de experți și de asemenea la întâlnirea informală a ministrilor de la Bratislava. De asemenea, înțelegem cât de importantă este o politică antifumat pentru Uniunea Europeană care e văzută ca lider în dezbaterea mondială în ceea ce privește controlarea tutunului noi ne vom uh, strădui cât se poate de tare ca acest rol de lider al Uniunii Europene să fie garantat și precizat și la cea de șaptea conferință a părților la FCTC din India din cursul acestui an. Vom colabora de aproape cu Comisia și toate statele membre pentru a ne asigura că vom avea o poziție coordonată a Uniunii în legătură cu toate punctele de pe ordinea de zi. Și trecând la alte priorități, Consiliul, ca și Parlamentul European, consideră că problema uh, rezistenței antimicrobiene este una foarte uh, gravă și a invitat de mai multe ori statele membre să ia măsuri la nivel național, dar și comunitar pentru rezolvarea problemei dacă vrem să ne concentrăm pe această prioritate, vrem să discutăm despre problema um, tuberculozei și a tulpinilor um, polirezistente. Tuberculoza reprezintă o amenințare de sănătate, un risc de sănătate publică în foarte multe țări, cu consecințe economice și cu o legătură sau cu multe legături foarte importantă uh, prin comorbiditate cu alte uh, boli, cum ar fi în special HIV-SIDA. Grupul uh, pentru sănătate publică la nivel înalt de pe 15 iulie va vedea inițierea unei discuții despre eventuala creare a unui cadru integrat legislativ al UE în legătură cu uh, tuberculoza, HIV, SIDA și hepatita C. Apoi, dezbaterea va continua la nivel politic în timpul reuniunii informale a ministrilor sănătății de la Bratislava de pe 3 și 4 octombrie anul acesta. Bolile transmisibile sunt influențate de două invenții foarte importante, vaccinurile și antibioticele. Dacă facem o comparație a eficienței celor două, vaccinurile sunt mult înainte antibioticelor. Antibioticele sunt folosite atunci când avem un focar de boală, vaccinarea având un efect preventiv. Majoritatea antibioticelor combat bacteriile, pe când vaccinurile combat bolile virale pentru care nu există tratamente specifice. Președinția consideră că ratele înalte de vaccinare sunt foarte importante pentru combaterea consumului uh, excesiv de antibiotice și de aceea e important să sporim conștientizarea în legătură cu vaccinarea, inclusiv ținând seama de tendințele și campaniile actuale antivaccinare. Președinția slovacă se va ocupa de problema vaccinării în reuniunea informală a ministrilor sănătății de la Bratislava. O altă preocupare în materie de sănătate a Uniunii Europene este prevalența crescută și în creștere a obezității. În Europa am ajuns uh, la nivel de epidemie pe când în 95 erau 200 de milioane la nivel global care erau supraponderali sau obezi, acum numărul a ajuns la 300 de milioane, în 2000 de fapt. Uh, greutatea supraponderală, consumul excesiv uh, de mm, alimente uh, hipercalorice, și consumul redus de um, alimente sănătoase participă la um, contribuie la un stil de viață nesănătos. Comisia Europeană și statele membre au identificat mai multe uh, domenii, uh, printre care nutriția și stilul de viață, care pot contribui la inversarea acestor uh, tendințe. Reformularea alimentelor poate reduce riscul de a consuma prea multă sare, zahăr și uh, grăsimi trans. Și de aceea președinția slovacă se va concentra pe consolidarea bunelor practici în statele membre uh, pentru a încuraja statele membre să ia inițiative la nivel național și european pentru a încuraja o hrană, mai, o alimentație mai sănătoasă și deci să împiedice răspândirea bolilor cronice netransmisibile. Bolile netransmisibile cronice reprezintă cea mai mare povară uh, asupra sistemelor din Europa și reprezintă 86% din afecțiuni. Afectează mai mult de 80% din persoanele de peste 65 de ani și reprezintă o provocare majoră pentru sistemele uh, sociale și de sănătate. Un stil de viață sănătos încă din copilărie poate garanta o populație productivă, poate reduce cererea de servicii de sănătate aferente mai ales bolilor cronice și ca și consecință directă, poate limita costul îngrijirilor de sănătate și poate promova creșterea și productivitatea. Ambiția președinției noastre este să consolideze obiectivele și activitățile din domeniul bolilor cronice netransmisibile și pentru a încuraja statele membre să uh, schimbe atitudinile față de alimentație și de riscurile de sănătate. Vom organiza o conferință în legătură cu bolile cronice netransmisibile pe 20-21 septembrie la Bratislava pentru a discuta despre opțiunile de politică și cele mai bune practici la dispoziția statelor membre în materie de prevenție, factori de risc și încurajarea unei alimentații mai sănătoase. Mai multe inițiative la nivel european au plasat demenția, demența ca acțiune prioritară și trebuie sporită conștientizarea în legătură cu acest subiect. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, până la 35% din populația europeană suferă de tulburări ale funcționării neuronale și printre cauze în materie Uh, s-a constatat că um, cheltuielile aferente acestor boli reprezintă 24% din cheltuielile cu uh, îngrijirile de sănătate. E un ritm mai ridicat decât pentru bolile cardiovasculare sau cancer, iar costurile indirecte pentru afecțiunile mentale nu sunt uh, mai puțin importante, și printre ele se numără și pierderea de productivitate, impactul negativ asupra calității vieții pacienților și a rudelor lor, precum și stigmatul social foarte însemnat. Și de aceea președinția va organiza împreună cu Comisia Europeană o conferință în legătură cu boala Alzheimer pe 29 noiembrie la Bratislava pentru ca experții din diverse domenii să se reunească și să discute despre aspecte cheie medicale și sociale aferente demenței. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European și ai acestei comisii, vă mulțumesc pentru atenție și salut această ocazie de a vă putea prezenta prioritățile președinției slovace în materie de sănătate și pentru a vă răspunde la întrebări. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult și acum putem să începem cu primii doi vorbitori. Mai întâi, coordonatorul PP-ului, domnul Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentare și pentru agenda dumneavoastră. Ați menționat problema rezistenței la antibiotice. În comisia noastră este o prioritate și avem procedura legislativă pe care o conduce François Grostet în acest sens. Doresc să menționez două aspecte mm, hotărâte în Parlament. În primul rând e vorba de subiectul reducerii antibioticelor. În uh, raportul din propunerea comisiei se propune ca um, antibioticele din uh, domeniul uh, veterinar să um, fie clar um, apreciate și eu cred că trebuie să mergem dincolo de asta, să vedem ce facem, pentru că e rezistență la antibiotice și trebuie să facem o prioritate din rezistența la antibiotice și în medicina umană. Apoi, în ceea ce privește bolile netransmisibile, da, cu siguranță sunt o prioritate pentru noi. Din perspectiva PPE-ului, contează foarte mult să nu intrăm doar în detalii legislative, uh, pentru a avea o legislație alambicată în așa fel încât oamenii să aibă impresia că noi uh, le dictăm ce să mănânce și ce nu. Suntem uh, foarte critici față de profilul valorii adăugate și uh, Chiar am respins uh, aceste profiluri săptămâna trecută la Strasburg. Este foarte important să respectăm această decizie. Noi vrem să oferim până la urmă oamenilor informații fără a le prescrie ce să consume și ce nu, ce să mănânce și ce nu. Thank you very much for the socialist group, uh, Gilles Pagnon. Monsieur le ministre. Gilles Parniu. Domnule ministru, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru sinteza pe care ați făcut-o a priorităților pe care vi le-ați propus în domeniul sănătății în timpul președinției slovace. Aș dori să abordez trei chestiuni. Mai întâi, reglementarea prețurilor la medicamentele inovatoare în programul dumneavoastră spuneți că vreți să continuați programul președinției neerlandeze cu privire la accesul la medicamente și, mai punctual, în ce privește reglementarea prețului la medicamentele inovatoare. Cred că trebuie să adoptăm cât mai repede o reglementare internațională care consfințește faptul că medicamentele inovatoare nu sunt bunuri de consum ca și celelalte bunuri de consum și țin de o necesitate și nu de opțiune pentru bolnavi. Ne puteți spune, domnule ministru, dacă aveți în vedere redemararea discuțiilor pe marginea unei directive cu privire la transparența în domeniul stabilirii prețurilor la medicamente. După cum știți, Comisia și-a retras propunerea legislativă inițială în decembrie 2014 din lipsa unui acord, așa cum se și prevăzuse la nivelul Consiliului European. Noi considerăm că această problemă este fundamentală și indispensabilă. În al doilea rând, obligativitatea menționării originii cărnii în uh, alimentele preparate. Spuneți că vreți să îmbunătățiți calitatea alimentelor și să garantați securitatea alimentară a cetățenilor europeni. Domnule ministru, așa cum știți, Parlamentul European susține cu toată tăria instituirea trasabilității obligatorii a cărnii și laptelui utilizate în produsele prelucrate, ne puteți spune dacă este și aceasta vreuna dintre prioritățile președinției slovace în domeniul sănătății și dacă da, sunteți în favoarea adoptării unei legislații europene care să, prin care să se stabilească uh, în mod sistematic prevederea originii cărnii și laptelui în alimentele prelucrate. Și apoi, ultima observație în legătură cu tutunul. Spuneți că veți acorda toată atenția elaborării poziției europene la a șaptea conferință a părților din, privind Convenția Cadru a Convenției uh, Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în noiembrie 2016 la Londra pe tema tutunului. Uh, am ratificat protocolul Uniunii Euro OMS în ceea ce privește mm, produsele din tutun în 24 iunie anul curent, dar am ajuns la 19 astfel de ratificări. Aveți în vedere ratificarea și de către statele membre ale Uniunii Europene care nu au făcut-o deja pe marginea acestui protocol a OMS, pentru că el trebuie să fie ratificat de 40 de părți pentru a intra în vigoare. Și în fine, Există disparități fiscale mari la nivelul Uniunii Europene în jurul temei tutunului. În anumite țări, cum ar fi Austria, Irlanda, Finlanda și Franța, s-a menționat că nu se reușește să se ajungă la mai multă convergență în ce privește rata accizelor la produsele din uh, tutun la nivelul celui mai mare numitor comun. Susțineți aceste țări în dorința de a se ajunge totuși la o convergență la numitorul cel mai mare comun pe marginea produselor din tutun. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri, domnule ministru. Mulțumesc. În numele ECR, Julie Garling. Mulțumesc foarte mult. Bun venit. Am câteva întrebări despre poziția dumneavoastră față de strategiile politice în general și consilierea științifică. Se discută mult în Parlament despre protejarea mediului și a sănătății. Discutăm în special despre utilizarea substanțelor chimice, dar nu numai. Ieri am avut o discuție despre glifozat, nici prima, nici ultima, cu siguranță. Și un subiect puternic legat de sănătate, mai ales când ne uităm la organizații precum OMC și celelalte organizații afiliate, este faptul că noi primim sfaturi, consiliere în calitate de um, forță de legiferare. Însă apar necongruențe la nivelul sfaturilor și avizelor pe care le primim. Acest lucru e problematic nu doar aici la Parlament, ci la nivelul statelor membre, la Consiliu, dar și la Comisie. Aveți intenția ca pe perioada președinției dumneavoastră să uh, vă puneți problema astfel, în așa fel încât să progresați, ca să putem să ne bazăm politicile pe un consens bun științific. Fiindcă eu cred că dacă ați face acest pas înainte, ar fi cu adevărat o realizare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit. Și noi, liberalii, vă urăm toate cele bune la prima președinție a Consiliului și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră. Ați numit uh, mai multe lucruri interesante pe care vreți să le abordați în timpul președinției. Mult succes și din partea noastră. Noi cu siguranță vom încerca să vă sprijinim pentru că subiectele sunt cu toatele importante. În ceea ce privește dispozitivele medicale și in vitro, ați spus cum uh, Slovacii vor acum să formalizeze acordul la Consiliu și este foarte important pentru că procesul a fost îndelung. Uh, n-am reușit să finalizăm totul pe timpul președinției neerlandeze pentru că la comisie uh, a existat o obiecție, acum însă sunt în măsură să încheie dosarul. Oricum, este un subiect foarte important pentru toți pacienții din Europa și e nevoie de mai multă siguranță aici. Un alt subiect. Ați menționat medicina veterinară. și e vorba de legislația cu privire la medicina veterinară. Aici ați menționat rezistența la antibiotice. Este un subiect foarte important în opinia mea și vin cu o întrebare. Ați spus că vreți să duceți mai departe subiectul rezistenței la antibiotice. Uh, doamna ministru din țările de jos uh, a făcut foarte multe campanii de sensibilizare. În acest sens, ați spus că vreți să le continuați la nivel european, dar și cu strategii naționale. Este una de acest gen și în Germania. Dar ați pus pe ordinea de zi și alte lucruri, ceea ce este bine până la urmă. Însă întrebarea mea este, uh, nu știu dacă aceste lucruri mai au de-a face cu rezistența la antibiotice, pentru că ați spus că vreți să menționați TBC-ul, uh, hepatita um, și hepatita C. Vreau să știu însă dacă um, evenimentele pe care le aveți în vedere au um, drept obiectiv sensibilizarea față de cele trei boli numite anterior sau dacă într-adevăr veți pune în atenția tuturor rezistența la antibiotice. Trebuie să facem diferența, de exemplu, între infecțiile cu bacterii bune și infecțiile cu bacterii proaste. E vorba de faptul că există foarte multe dovezi uh, științifice în acest uh, sens și mereu se fac noi cercetări în domeniul veterinar, mereu apar lucruri noi. De aceea este important să nu le pierdem din vedere în acțiunile pe care le vom iniția în acest sens. Deci, cât de puternic aveți relevat acest subiect pe ordinea dumneavoastră de zi. În ceea ce privește supraponderabilitatea, este uh, important să existe un schimb de bune practici, exact așa cum ați sugerat dumneavoastră, dar informațiile trebuie să fie primite din vreme, să existe o informare timpurie. Uh, Uh, știu că este competență națională, dar noi am putea să însoțim uh, informațiile oferite în plan național, pentru că totul trebuie să înceapă din vreme. În cazul copiilor uh, la grădiniță, de fapt chiar din timpul sarcinii. Și apoi, în această după-amiază vom vorbi despre o strategie pentru Mercur. Care este poziția dumneavoastră față de alter- medicina alternativă și homeopată? Pentru că în cantități mici, mercurul este o substanță importantă utilizată în medicina antropozofă și homeopată și de aceea este important să avem acces la această substanță și la aceast- aceste cantități. Ce poziție aveți față de acest subiect? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Conecna! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit! Mulțumesc pentru prezentarea priorităților dumneavoastră. Deja mm, am auzit multe despre aceste subiecte. Sunt perfect de acord că rezistența antimicrobiană este un subiect important, subiecte care vor continua într-un fel sau altul. Uh, ceea ce s-a început uh, pe timpul președinției precedente, în colaborare cu Comisia. Și sper să rămână o prioritate pentru dumneavoastră, pentru că subiectul este unul urgent în Uniunea Europeană. Doresc să mai menționez un lucru care este însă și mai urgent. Este vorba de disponibilitatea medicamentelor pe piață. Nu este o problemă doar în Slovacia, și în Republica Cehă. Și este o problemă atât de gravă încât uh, pacienții din domeniul oncologic nu mai au acces la medicamentele uh, de bază. Au acces doar uh, um, la niște medicamente care într-adevăr nu sunt atât de scumpe, dar nu sunt nici generice. Se face import de medicamente în Republica Cehă, însă uh, instituțiile de sănătate fac imediat un export uh, la un preț mult mai scump către alte state. Este un eșec al pieței și trebuie contracarat. Problema aceasta este una scandaloasă în uh, țările noastre. Și sigur, se bazează pe politica prețului la medicamente, este o problemă cauzată și de felul în care ministrii de sănătate au uh, încorporat uh, reexportarea în uh, legislație. Nu există nicio marjă procentuală despre câte medicamente pot fi retrimise la export. V-aș ruga nu doar să vorbiți despre această problemă, ci să veniți cu măsuri specifice în statele membre individuale. Este o problemă care capătă amploare an de an impactul fiind unul singur. Pacienții nu mai dispun de medicamente la care ar avea dreptul. Eu cred că este o greșeală uh, fatală a sistemului medical. Și apar și alte probleme la fel de importante. Însă, în opinia mea, aceasta este cea mai gravă la ora actuală. Noi nu putem să oferim medicamente cetățenilor europeni. Sunt uh, medicamente pe care au tot dreptul să le ceară, ca și, or, ă, ca și cetățeni din statele occidentale. Deci vreau măsuri specifice. În prima dumneavoastră, de, în, în declarația noastră de presă, mă scuzați, ați ă, în declarația dumneavoastră ați menționat la un moment dat tuberculoza. Și da, este o boală care se răspândește în Europa și din cauza migrației. Ne puteți explica, vă rog frumos, ce pași veți întreprinde cu privire la tuberculoză pe timpul președinției dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Oaken. Ja, tak, tak, herr formand, og velkommen her. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bun venit. Aș vrea să mă acces pe industria medicamentelor. O întrebare adresată și de domnul Parniu. De fapt, se pune problema prețurilor. Am văzut uh, prețuri care au crescut exagerat și acest lucru a avut un impact puternic asupra bugetului. Este imposibil să obții o transparență la nivelul prețului. În SUA, au avut uh, un succes în ceea ce privește um, blocarea regulamentului cu privire la stabilirea prețului. Eu cred că ar trebui să existe obligativitatea de a ne spune câți bani sunt cheltuiți pe cercetare și dezvoltare, câți bani pe marketing și apoi, discutând despre cercetare și dezvoltare, să vedem ce sume au fost uh, uh, obținute din fondurile publice, pentru că se investesc și bani publici acolo, bani publici care ajung la companiile farmaceutice și care secătuiesc sistemul. E nevoie de transparență, așadar, pentru că în continuare să avem uh, putere de negociere. Un alt aspect șocant este faptul că industria a putut face lobby pe lângă Agenția Europeană a Medicamentelor pentru a eluda anumite reguli pe care le avem noi în Europa cu privire la studiile clinice și transparența studiilor clinice. Este un subiect pe care ne-am chinuit să-l obținem și iată că industria uh, farmaceutică și-a dat seama că poate să pună medicamente pe piață pe o procedură fast track. Eh, ajungând cu medicamentele direct la pacient, fără a mai eh, trece prin toate canalele oficiale. Este foarte ușor să găsești pacienți, pentru că sunt pacienți care se bat pe aceste medicamente. Și după aceea, noi nu mai avem cum să știm dacă medicamentul respectiv este mai bun decât cel de dinainte, dacă îi ajută pe oameni sau din potrivă îi omoară. Iată o procedură uh, care a fost uh, lansată printr-un proiect pilot, dacă nu mă înșel, Agenția Europeană pentru Medicamente. Obiectivul fiind uh, acela de a avea o procedură mai rapidă, mai inteligentă, mă rog, pentru uh, a obține medicamente. Dincolo de orice considerent, um, Problema este că nu poți să dai în judecată companiile care lansează astfel pe piață medicamente. Singura garanție pe care am avut-o a dispărut. Deci nu mai avem niciun cuvânt de spus. Se întâmplă și în SUA, ceea ce este scandalos. E scandalos faptul că Agenția pentru Medicamente a contribuit la inițierea acestei proceduri, căreia noi trebuie să-i punem capăt cât mai repede cu putință. Riscăm să pierdem cu totul controlul asupra pieței medicamentelor. Sper ca pe timpul președinției dumneavoastră să reușiți să controlați puțin problema. Mergeți la comisie, fiindcă comisia nu face decât să dea din numeri și să spună pacienții au nevoie, vor aceste medicamente. Rezultatul este însă că vom avea o piață scăpată de sub control. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Dornano. No, she is not here. Nu este? We can ask the minister. Atunci o să dăm posibilitatea domnului ministru să răspundă la aceste prime întrebări. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc pentru întrebările care mi-au fost adresate. Multe dintre acestea sunt foarte importante. Aș începe cu întrebările pe procedura legislativă. Așadar, în ceea ce privește dispozitivele medicale și dispozitivele in vitro, după cum vă spuneam, s-a ajuns la un acord pe data de 15 iunie 2016 la trialog. S-a votat și acum sarcina noastră este aceea de a duce acest subiect mai departe în septembrie, după ce, toate, după ce textele vor fi fost traduse în toate limbile oficiale. Și am discutat și cu președintele Comisiei Parlamentare. Din trialog a rezultat obligația ca Comisia să pregătească o declarație e unul, mă voi informa cu privire la care este etapa în care se află acum această declarație scrisă. Iar în ceea ce privește regulamentul 726 și amendarea acestuia, trebuie să evităm de dublările. E clar că e vorba aici de niște competențe delegate care trebuie definite foarte clar. Cu privire la actele delegate, va exista un schimb de opinii între, co, între Consiliu și Parlament, ceea ce este foarte important. Până acum, am avut doar un singur regulament care să fie acoperit ambele domenii. Acum însă e pregătit uh, pachetul veterinar și o parte din regulamentul 726 ar trebui preluat în acest pachet, ar, ar trebui preluată în acest pachet. De aceea este foarte bine să organizăm totul așa cum trebuie ca să nu apară un vacuum legislativ. Președintele Comisiei Parlamentare mi-a adresat o întrebare. Dacă vom reuși să finalizăm aceste negocieri până la sfârșitul mandatului nostru. Pentru noi, acest dosar este o prioritate. Îl vom trata ca atare. Trebuie însă să existe congruență cu pachetul veterinar. Un pachet care se bucură de o prioritate specială. În ceea ce privește accesul la medicamente, problema este multifacetată. Odată avem uh, accesul la medicamentele inovatoare. Președinția neerlandeză a muncit foarte mult pe acest subiect, mai ales uh, în ceea ce privește concluziile Consiliului, care permit o continuare, au pus uh, baza definirii problemelor. Este vorba de faptul că între statele membre va exista o cooperare și acțiunea va fi la comun în ceea ce privește atitudinea față de uh, companiile farmaceutice. Poziția mea este la fel. Trebuie să fim ambițioși și sunt perfect conștient de faptul că industria farmaceutică are anumite probleme în felul în care, cu felul în care vrea să pună pe piață aceste medicamente inovatoare. Medicamentele în sine sunt foarte scumpe, bugetele uh, sunt cum sunt, nu cresc și este foarte bine că această discuție e deschisă acum uh, și în Parlamentul European. Noi, la Consiliul Informal, vrem să continuăm dezbaterea, vrem să facem constatările necesare, să ne dăm seama cam uh, care sunt posibilitățile aici. Și ce se întâmplă cu utilizarea acestor medicamente? Știți că există indicatori specifici în anumite state membre și aceste medicamente nu pot fi puse pe piață pentru că sunt niște analize farmaceutice, sunt niște studii farmaceutice, mă scuzați, care sunt cu semnul întrebării din punct de vedere economic. Însă aceste medicamente sunt adesea foarte importante pentru pacienți. Discutăm acum despre dacă există sau nu suficiente studii clinice și suficiente rezultate ale acestora. Până la urmă, foarte importantă este calitatea vieții. Sunt medicamente care pot prelungi viața pacienților cu doar două luni de zile, dar dacă discutăm deja despre o prelungire cu 50% a șanselor, o sporire cu 50%, atunci este cu totul altceva. E vorba însă și de lipsa de medicamente cauzată de exporturile paralele aici. Eu știu că subiectul este unul foarte complicat. Aici e vorba de libera circulație a măr- mărfurilor. Sunt țări în care prețurile sunt mai mici, într-adevăr, iar rezultatul este că, la final, pacienții nu mai au acces la niciun medicament, nici măcar la medicamentele generice. E o problemă care trebuie discutată și trebuie căutate niște soluții. Soluții care să deschidă anumite dezbateri. De exemplu, dacă medicamentele sunt sau nu o marfă. Este de bun simț să discutăm despre aceste lucruri. În ceea ce privește directiva cu privire la transparență, retrasă în anul 2014 de către Comisie. De la bun început, statele membre au fost împotriva acestei propuneri de directivă. E o directivă care încalcă principiul subsidiarității. Și, de fapt, noi nici măcar nu discutaserăm despre prețuri proiectul de directivă a fost retras de comisie. De data ce face o nouă propunere comisia, noi ne vom uh, ocupa de aceasta. Personal, astăzi întrezăresc uh, o mare marjă de manevră în ceea ce privește cooperarea voluntară între statele membre, chit că înțeleg prea bine că formarea prețului în domeniul medicamentelor este un subiect foarte important transparența nu prea corespunde adesea. Dar să vedem ce se întâmplă în planul cooperării individuale. Pentru că trebuie să ne bazăm pe aceasta pentru a progresa. În ceea ce privește uh, aprobarea aceea alternativă uh, a medicamentelor uh, prin Agenția Europeană pentru Medicamente. E vorba de punerea pe piață într-un alt mod a anumitor medicamente prin respectarea unor uh, cerințe mai puțin stricte. Ideea care este ca pacienții să aibă un acces mai rapid la acestea. Este un proiect uh, pilot al Agenției pentru Medicamente care urmează să ne ofere o analiză. În timpul președinției slovace nu avem în vedere măsuri specifice care să aibă în vedere strict acest subiect. În trecut am urmărit diferite inițiative pentru a susține o dezbatere pe această nouă abordare. Vom urmări lucrurile în continuare. Și acum, în ceea ce privește rezistența antimicrobiană, am fost întrebat dacă ne vom ocupa strict de tuberculoză sau dacă vom uh, avea o abordare generală. Avem acea abordare One Health Approach. Uh, e vorba de faptul că trebuie adaptate ambele domenii. În ceea ce este rezistența antimicrobiană, întrezăresc posibilitatea de a acționa în funcție de modul în care ea naște această rezistență în medicina umană, prin consumul de antibiotice. Adesea sunt prescrise anumite medicamente când e vorba de o infecție virală. Aici sistemul de prescriere de medicamente eșuează. Și toate aceste lucruri fac ca pacienții să utilizeze greșit medicamentele. Ne ocupăm în mod specific de tuberculoză, pentru că în Europa apare din ce în ce mai des și avem o problemă cu vaccinarea. S-a pus și problema liberei circulații și a migrației. În Ucraina, de exemplu, 60% din pacienții cu tuberculoză uh, suferă de forme rezistente la medicamente, deci problema nu trebuie subestimată. Vom lansa discuția și despre o abordare integrată cu privire la tuberculoză, HIV și hepatită C. Și asta în cadrul celui de-al treilea pachet pentru sănătate până în anul 2020. Totul trebuie plasat într-un singur cadru politic și soluționat, probleme trebuie soluționate astfel. Cadrul european pentru combaterea HIV-SIDA 2014-2016 stă să expire. 40% din pacienții cu HIV au și TBC și, iată, În cazul acestor pacienți, rezistența este exacerbată. Apar mai multe forme de rezistență, în special prin prescrierea de antibiotice. Președinția slovacă se va ocupa de aceste subiecte pentru a reglementa consumul de antibiotice, mai ales în domeniul veterinar, în cazul animalelor care apoi uh, ajung în consumul uman. Și astfel se poate ajunge la rezistență în uh, rândul consumatorilor. Și trebuie să vedem ce se întâmplă cu etichetarea, cu profilul nutrițional. Am văzut că deocamdată acest domeniu rămâne voluntar, Însă s-a discutat și despre o etichetare obligatorie Concluzia fiind că la ora actuală statele membre au posibilitatea de a utiliza etichetarea aceasta, dar uh, din partea statelor membre până acum nu a existat un interes special de a recurge la o asemenea etichetare. Președinția slovacă însă e gata să preia uh, această discuție pentru a vedea care sunt posibilitățile de acțiune. În ceea ce vește consumul de tutun, stoparea acestuia și directiva aferentă. Ce se întâmplă cea de-a șaptea conferință a părților interesate? să vedem dacă vom reuși să obținem un acord în ceea ce privește acțiunile împotriva comerțului ilegal cu produse pe bază de tutun. Trebuie să existe o ratificare din partea 40 de părți sau uh, state membre. Deocamdată avem doar 19 ratificări, deci nu se va progresa. Ratificările au survenit în 5 uh, state membre. Pe 18 iulie va avea loc o conferință la Bruxelles. Va fi un eveniment cu privire la susținerea acestui acord. Comisara Gheorgheva, comisarii Gheorgheva și Andrukaitis vor participa. Potnictva Slovenskej republiky a Ministerstva financí. Organizatorii sunt, de asemenea, au invitat și uh, Serviciul de Acțiune Externă, uh, de asemenea reprezentanți din Republica Slovacă. Și nu știu dacă mai erau și alte întrebări, cred că am răspuns la tot. Mulțumesc foarte mult, doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Ați vorbit pe larg despre combaterea rezistenței la antimicrobiene și, de asemenea, ați vorbit despre regulamentul privind medicamentele veterinare. Mă bucur că acordați atenție acestui subiect. Spuneați că vreți să faceți progrese. Sper ca până la sfârșitul mandatului să fi încheiat la nivelul Consiliului acest dosar. Să avem ocazia, într-adevăr, să ne ocupăm de problemele acestea, fiindcă am pierdut destul timp, după părerea mea. A doua observație se leagă de accesul la medicamente. Vorbiți de un studiu complet cu privire la actuala legislație a reglementărilor în materie. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că există măsuri de sprijin pentru inovare deosebit de importante și care s-au dovedit cu adevărat utile, printre altele în ceea ce privește medicamentele orfane. Vă rog foarte mult să nu puneți în pericol atenția acordată acestei teme, pentru că asta ar pune în pericol întreaga tema inovării. În ce privește medicamentele pediatrice, vom vedea după vacanța de vară care va fi evaluarea comisiei. Dar aș vrea să vă întreb, vreți să faceți presiuni pentru ca la acest regulament să se aducă acele modificări mici, dar esențiale pentru ca el să fie mai eficient? Și, în fine, în ce privește vaccinurile, care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a permite o vaccinare pe scară mai largă. Cel puțin în țara mea, în Franța, este mare deficit în această problemă. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Doamna Cabezan, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș dori și eu să mă refer la problema accesului la medicamente. Pentru Parlament este o problemă fundamentală. Dumneavoastră recunoașteți că există o problemă de aprovizionare, este și o problemă legată de prețuri și de prioritățile din cercetare. Toate se leagă de fapt. Nu putem aborda temele acestea separat. Avem nevoie de o abordare integrată a problemei medicamentelor și a politicii în materie de medicamente. Vorbesc despre rolul important pe care l-a jucat președinția neerlandeză în acest domeniu și aș sublinia faptul că la ultima reuniune a miniștilor din 18 aprilie s-a discutat despre această temă și aș vrea ca și în timpul președinției dumneavoastră să vă aplecați asupra ei cu aceeași atenție cu care s-a aplecat președinția anterioară. În septembrie vom uh, elabora un uh, proiect de document și sperăm ca până în decembrie să putem finaliza dosarul. Contăm pe dumneavoastră. Și apoi o măsură pe care ați adoptat-o în 2014 în țara dumneavoastră, dacă nu mă înșel, un mecanism de stabilizare a prețurilor la medicamente. Uh, la dumneavoastră există, din câte am înțeles, o formulă prin care se poate stabili valoarea terapeutică a unui medicament în baza calității uh, de viață, în, cali- în, în baza numărului de ani, uh, în plus câștigat prin utilizarea acestui medicament și ținând seama și de salariul mediu. Cum uh, aveți în vedere să abordați problema fixării, prestabilirii prețurilor la medicamente? Mulțumesc, doamna Rivazi. Mulțumesc și bun venit în comisia noastră. Ați vorbit despre lucruri importante. Spuneați că ați preluat președinția într-un moment cheie pentru Europa și știți că sănătatea este un sector unde cetățenii așteaptă de la Europa o politică comună. Există un subiect uh, care este de mare actualitate în prezent și de care n-ați vorbit, și anume problema perturbatorilor endocrini. Vorbeați despre faptul că trebuie eliminate riscurile la adresa sănătății. Păi iată, un astfel de risc este constituit tocmai din acești perturbatori endocrini. Vorbeați despre obezitate. Perturbatorii endocrini duc la obezitate ca și la diabet și la alte tulburări. Aș vrea să știu care e poziția dumneavoastră. Sunteți în tabăra comisiei care vorbește despre uh, criterii și a manipulat practic definiția OMS vorbind despre um, faptul că nu trebuie incluse toate organismele vie acolo sau sunteți de partea Parlamentului, în tabăra Parlamentului European. E lucru foarte important pentru că dumneavoastră acum dețineți președinția Consiliului Uniunii Europene și aveți un rol determinant pentru ca în definiția OMS să se includă și acești perturbatori endocrini care sunt responsabili pentru atâtea efecte. Et sur lequel on n'avance pas beaucoup. O altă temă unde nu s-au făcut progrese importante de, la nivelul comisiei, o reprezintă nanoparticulele. Știți că s-au făcut multe studii, dioxidul de titan, dioxidul de siliciu, regăsit în biscuiți, în guma de mestecat și așa mai departe. La noi în legislație există obligativitatea etichetării nu se respectă această legislație. Exista obligația de a se elabora la nivelul comisiei un raport și un registru. Nu s-a achitat comisia de această obligație. Nu avem niciun fel de idee despre care sunt efectele nanoparticulelor. Veți face ceva și în acest domeniu? Apoi, în ce privește prețul la medicamente. Fie aici, fie statele se adună pentru a face presiune asupra laboratoarelor farmaceutice care ele stabilesc uh, prețurile la medicamente, fie se impune o licență, un sistem de licență de autorizare obligatorie. Așa încât fiecare țară, Cehia ca și Franța, să-ți poată spune nu acceptăm acest brevet, noi vrem ca molecula aceasta să fie fabricată de un alt laborator pentru că avem o situație de urgență sanitară la noi în țară. Care este poziția dumneavoastră? Vreți să fiți de această parte a problemei sau vreți ca în continuare laboratoarele să stabilească ele prețurile la medicamente? Mulțumesc și acum doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, programul președinției slovace pare realist, dar și echilibrat pe marginea marilor mize cu care ne-am confruntat în ultima vreme. În ceea ce privește comisia noastră, aș dori să știu punctul dumneavoastră de vedere pe marginea câtorva teme la care ținem foarte mult. Mai întâi, reglementările sanitare care au menirea de a proteja pe lucrători împotriva agenților mutageni și cancerigeni. Știți că au fost numeroase scandaluri în domeniul sănătății în țara mea, Problema azbestului, de exemplu, a lăsat urme serioase în societate. O altă problemă importantă o reprezintă riscurile, riscurile fizice pe care le suportă lucrătorii, dar și riscurile juridice și economice pentru întreprinderi și riscurile sociale pentru colectivități. Aș dori să știu, președinția dumneavoastră, unde plasează cursorul costurilor pentru operatorii economici în ce privește miza cheltuielilor de sănătate. Apoi, Convenția Cadru a OMS privind tutunul. Cred că trebuie să susținem combaterea contrafacerii, pentru că aici se pune problema unor riscuri grave la adresa sănătății, în special a persoanelor mai sărace și ținând seama și de faptul că riscă să crească prețul la tutun, la tutunul necontrafăcut. Pe de altă parte, o prea mare reglementare poate avea efectul opus celui dorit. Așadar, domnule ministru, își propune președinția dumneavoastră să ridice în discuție această problemă și să caute să identifice un echilibru și apoi probleme și mai arzătoare. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu amenințările la adresa lanțului de aprovizionare, lanțului alimentar, în ceea ce privește perturbatorii endocrini? Este un subiect de care ne ocupăm prin numeroase avize la noi, la mm, nivelul Parlamentului European, iar uh, uh, aceste, acești perturbatori endocrini care se regăsesc și în ambalaje și într-o mulțime de alte uh, produse au un efect foarte mare asupra populației. Care sunt uh, uh, măsurile pe care intenționați să le întreprindeți în acest domeniu? Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, domnul Nicolasici. Thank you. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru pre životné prostredie zdrav. Aș vrea și eu să vă urez bun venit la comisia noastră. Și după cum vedeți, din întrebările care v-au fost adresate, eu aici o comisie uh, ai cărei membri sunt foarte interesați de problemele legate de sănătate, sunt bine informați și, din punctul nostru de vedere, subiectele pe care le-ați menționat sunt foarte importante. E bine că ați venit, vă puteți bizui pe sprijinul nostru. Avem mai multe întrebări pentru dumneavoastră, la unele ați și răspuns parțial, iar eu personal vreau să vă adresez două întrebări prima vizează următorul lucru. Președinția olandeză s-a concentrat în primul rând asupra pacienților cu Alzheimer și în general asupra populației în vârstă și um, acele amenințate deci de demență. E important și bineînțeles că a fost bine. Sunt multe probleme pe care trebuie să le combatem. Acum, președinția slovacă a preluat ștafeta și cum intenționează să continue constructiv eforturile precedente? Poate ne explicați un pic, vă pronunțați un pic asupra acestei teme. Și a doua întrebare, în legătură cu bolile netransmisibile. cunoaștem cu toții fenomenul, dar cumva e mereu uh, amânat. E vorba de multe boli cardiovasculare, um, obezitate și alte tipuri de uh, boli. În ce fel uh, vreți să puneți accentul pe aceste probleme? Cum veți proceda în acest domeniu? Mulțumesc. Before the next Mulțumesc. Funcționează? Au, auziți traducerea în cască? Bun. Domnul Poț. Mulțumesc foarte mult. Unele dintre întrebările pe care voiam să le adresez au fost deja rostite de colegii înaintea mea. Eu aș dori să mulțumesc președinției uh, slovace pentru pragmatism, pentru intenția de a fi cât se poate de practică și la, la obiect, în planurile sale e un lucru care, pe care îl așteptam de multă vreme. În ce privește rezistența la antimicrobiene. Fără antibiotice ne-am aflat într-o situație catastrofală. Nu ne putem închipui, de aceea e foarte periculoasă rezistența la ele. O problemă de care Uh, vorbim uh, mereu. Problema pesticidelor, glifozatul, de exemplu. Pare că nimeni nu vrea să audă faptul că acest glifozat, folosit în cantități uriașe și la care populația europeană este în mod cronic expusă, a fost brevetat ca antibiotic Folosirea sa ca antibiotic a fost întreruptă însă pentru că determină foarte rapid rezistență. Și este o substanță care poate crea rezistență nu numai la el însuși, ci la un spectru mult mai larg de antibiotice. Deci, dacă vă ocupați de problema rezistenței la, antimacrobiene, la antimicrobiene în timpul președinției dumneavoastră, Vă rog foarte mult să vă ocupați și de problema aceasta a glifozatului în conexiune cu prima problemă, pentru că ECA pare să refuze să uh, vadă acest adevăr. Am discutat cu conducerea ECA, refuză să înțeleagă ce le-am spus, uh, vor o abordare foarte îngustă, nici într-un caz una integrată. Apoi, în ce privește bolile netransmisibile, vorbeați despre diabet. Cred că aici se poate identifica o problemă foarte amplă la nivelul Uniunii Europene. Este aproape o epidemie de diabet, o boală extrem de gravă și o boală care uh, prezintă riscuri uriașe. Vorbeați despre nutriție. Poate că n-ar strica să ne gândim la contaminarea lanțului alimentar de pesticide și de alte substanțe ca fiind o cauză a acestor, uh, a răspândirii la scară largă a acestei, acestor boli netransmisibile și foarte grave. Doamna Gölling vorbea despre faptul că, din păcate, avem adesea opinii științifice contradictorii pe marginea aceleiași chestiuni. Teoretic, ambele opinii provin din partea unor agenții cât se poate de respectabile și cu toate acestea ele sunt opuse, radical opuse. Nu știu care este știința cea corectă, știința cea bună. Noi însă ne aflăm în, această, în acest for pentru a lua decizii. Și dumneavoastră, domnule, președ, domnule ministru, veți fi la conducerea Consiliului Uniunii Europene la momentul la care va trebui să se adopte o soluție pentru Brexit. va trebui să faceți față problemelor care au dus, de fapt, la Brexit și care riscă să se răspândească și în alte state membre. Poate că ar trebui să ne gândim la partea sumbră a procesului decizional al Uniunii Europene, partea nevăzută, actele de punere în aplicare, procesul de comitologie. Vă rog să aveți în vedere și aceste aspecte, fiindcă dacă vorbim despre lipsa de democrație la un moment dat în procesul legislativ, cred că putem vorbi despre asta la nivelul actelor de punere în aplicare, la nivelul comitologiei, unde, există, unde democrație nu există deloc. Poate că aici ar trebui să punem puțin piciorul pe frână sau să regândim acest proces și v-aș ruga foarte mult să stimulați o discuție la nivelul Consiliului cu privire la problema aceasta a comitologiei și a actelor de punere în aplicare. Îmi cer scuze că am intervenit atât de pe larg. Mulțumesc, doamna Gardini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate aș vrea să îmi exprim optimismul prudent pe marginea proiectului de, al președinției slovace pe care l-am citit care spuneți că ar trebui să vină în urma proiectului președinției neerlandeze cu privire la medicamente, de exemplu, o temă care este de mare interes pentru Parlamentul European și pentru fiecare membru al Parlamentului în parte. Noi ne-am și exprimat deja printr-un vot pe marginea acestei teme, fiindcă noi considerăm că este fundamentală și trebuie ca acest dosar să fie încheiat cât mai rapid. Dosarul cu privire la accesul la medicamente, cu privire la scurtarea termenelor, astfel încât toți cetățenii europeni să aibă accesul cuvenit la medicamente. Aici aș vrea să știu în ce fel va ține seama Consiliul de avizul acesta extrem de puternic al Parlamentului European, pentru că, din câte am înțeles eu, statele membre ar avea oarece reticențe pe tema aceasta, mai ales în ce privește o colaborare mai amplă la nivel european cu privire la evaluarea tehnologică a Uh, sectorul, din sectorul sănătății, pe care noi uh, o considerăm ca fiind un instrument foarte important. Apoi încă o temă pe care noi o considerăm foarte importantă, deși ea adesea este tratată cu jenă, cu pudoare, și anume problemele de sănătate, problemele sanitare legate de fenomenul migrației. Nu cred că ar trebui doar să-i liniștim pe cetățeni. De fapt, de ani de zile ni se vorbește de faptul că există o situație de urgență la nivel global în acest domeniu. OMS acum câțiva ani declarase situație de urgență internațională în domeniul sanitar pentru, probleme, pentru, pe, pentru poliomelită. Deci există țări, uh, chiar uh, țări cum ar fi Somalia, Siria, Pakistanul, Nigeria, uh, unde e prezentă încă poliomelita și acestea sunt țări sursă importantă pentru fenomenul migrației. Mai devreme se vorbea de tuberculoză, iarăși o boală care este asociată condițiilor de viață. Ori noi știm foarte bine că, din păcate, avem milioane de refugiați care trăiesc în condiții mult optime. Și deci Oamenii aceștia sunt expuși la astfel de boli. Națiunile Unite deci trăseseră un semnal de alarmă în ce privește aceste milioane de uh, refugiați care sunt expuși unui risc mare de uh, tuberculoză, de HIV, la care vă referați și dumneavoastră, combinația între cele două, din păcate, este un fenomen care se întâmplă și cauzează, uh, și uh, știți că tuberculoza este un factor important de deces printre persoanele sero pozitive în Africa, dar altminteri este un fenomen care uh, a a fost în creștere în ultimii 10 ani, din păcate. Suntem în situația în care practic nu s-a făcut uh, mai nimic. S-au făcut niște teste, dar cred că ar veni momentul ca Europa, ca, ca Europa să se aplece deja asupra punerii în aplicare unor politici în acest domeniu. Să existe niște protocoale, să existe niște pro, politici comune pe marginea acestui subiect. Anul trecut a existat o dezbatere pe tema aceasta în Parlamentul Suediei, pentru că au fost găsite foarte multe persoane care uh, aveau uh, tuberculoză și deci s-a tras un semnal de alarmă și în Parlament s-a luat în dezbatere subiectul. Acum nu știu care au fost măsurile pe care le-au luat con concret, dar v-aș întreba pe dumneavoastră, președinția slovacă nu consideră că ar trebui până la urmă să pună pe programul său, să treacă în programul său această temă pentru a o trata cu toată răspunderea și cu toată corectitudinea, cu toată acuratețea, pentru că al alarm, semnalele de alarmă pe care le trag ziarele nu vor face decât să destabilizeze și mai tare percepția pe care o au cetățenii în legătură cu felul cum gestionează Europa aceste uriașe fluxuri migratorii. Tare n-am vrea să mai apară un focar, cine știe ce, un focar de infecție, cine știe ce situație gravă. Cred că ar trebui să anticipăm uh, aceste riscuri și aș întreba președinția slovacă ce va face în acest domeniu. Vă rog, mulțumesc, doamna Sporțan. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit în comisia noastră. Mă bucur foarte tare că vă aflați astăzi alături de noi. Rezistența la antibiotice a fost des menționată, ați vorbit și dumneavoastră de ea și vreau doar să vă pun o întrebare. Sunteți de acord cu poziția Parlamentului European care spune că Uh, antibioticele trebuie să fie rezervate numai pentru uz uman și apoi m-aș referi și la grăsimile trans, care sunt foarte importante și vreau să pun o întrebare de aceea. Conform estimărilor, 60 nu, 660.000 de oameni mor în Uniunea Europeană în fiecare an din cauza unor uh, afecțiuni coronare legate direct de grăsimile trans. Există un consens larg că ar trebui făcut ceva în această privință și chiar producătorii mari de alimente, cum ar fi Nestle, Mars, Kellogg's, au trimis uh, o scrisoare comisiei solicitând nivelul, uh, ca nivelul maxim de grăsimi trans în alimente să fie stabilit la 2%, la 2 grame din fiecare sută de aliment. Sunteți de acord cu aceste niveluri obligatorii prescrise prin legislație la nivelul Uniunii sau considerați că e o problemă ce ține de subsidiaritate? Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Șeripiric. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă bucur că uh, îi lăudați pe predecesorii dumneavoastră și mă bucur și că președinția slovacă intenționează să ducă mai departe munca președinției olandeze. Cum spunea și doamna Grostet, uh, sunt multe inițiative care trebuie duse mai departe, cum ar fi rezistența la, micro, uh, la antibiotice, uh, siguranța alimentară și altele. Trebuie să ne concentrăm pe azilurile de bătrâni, pe spitale, pe controlul și monitorizarea furajelor. Știm că Uniunea nu are foarte mari competențe în domenii, dar uh, știți că țările de jos chiar uh, au pus foarte mult accentul pe accesul la medicamente. Nu poți avea o divergență foarte mare între statele membre în ceea ce privește accesul la medicamente și cred că Uniunea chiar ar trebui să facă ceva. Mulțumesc și nu în ultimul rând, doamna de la ei. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule ministru. S-au spus deja multe, dar aș reveni la perturbatorii endocrini care este poziția Consiliului față de propunerea făcută de Comisie pe această temă. Vrem să știm dacă veți face pași înainte și în ce calendar, în ce program și ce pro- spuneți despre propunerea OMS de a acorda derogări în funcție de criteriile de risc pentru aplicarea regulamentului privind biocidele. Vi se pare o abordare pertinentă sau vă gândiți la o alternativă? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Aveți cuvântul pentru a răspunde la această listă lungă de întrebări. Vă rog. Mulțumesc pentru toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Uh, sunt de acord cu domnul uh, Micolașici. E vorba într-adevăr de aspecte foarte importante și uh, se dovedește că sistemele de sănătate nu sunt uh, o prioritate în prezent. Cu toate acestea, ele sunt uh, foarte importante, mai ales pentru cetățenii mai vârstnici ai Uniunii e vorba de niște teme despre care discutăm, care vor fi importante și în viitor. Va fi important să vedem cât de sănătos vom putea trăi. Deci voi încerca acum să răspund la aceste întrebări. În legătură cu grăsimile trans, în Consiliul EBSCO, uh, Consiliul a fost de acord ca Comisia să evalueze criteriile pentru utilizarea acestor um, grăsimi și pentru coborârea pragurilor. Vrem să avem o evaluare la finele acestui an și această evaluare din partea Comisiei e foarte importantă și pentru președinția noastră. Noi Vom organiza acea conferință despre bolile netransmisibile la 20 septembrie la Bratislava și dorim să avem rezultate concrete în legătură cu consecințele asupra sănătății a consumului de grăsimi trans. Considerăm, deci, că ar trebui să avem limite concrete pentru consumul acestor grăsimi mai multe întrebări s-au referit la bolile netransmisibile și eu doresc să spun următorul lucru. Consider că această problematică este, după părerea mea personală, una dintre cele mai mari cu legătură directă asupra uh, cu sănătatea cetățenilor, nu doar în prezent, ci și în viitor. și trebuie să ținem seama de acest lucru în măsurile pe care le hotărâm. Avem aici și consecințe asupra uh, populației mai vârstnice, sunt uh, tot felul de uh, consecințe asupra bolilor cronice, diabet, uh, Alzheimer și așa mai departe, care presupun cheltuieli mari din bugetele statelor membre și dacă ar fi să se mențină tendințele actuale, atunci uh, am ajunge să avem și mai mulți pacienți care să sufere de astfel de boli și mai puțini cetățeni activi care ar lucra, ceea ce ar avea consecințe sociale foarte importante. Deci, trebuie să se țină seama de contextul bugetar și financiar din fiecare stat membru. Bineînțeles, trebuie susținută cercetarea pentru a se găsi și medicamente inovatoare, dar trebuie să ne concentrăm și pe prevenție, care este foarte uh, importantă. Avem uh, mai multe cauze pentru aceste boli. S-a vorbit de cauzele obezității, dar uh, uh mai sunt și altele, poluarea atmosferică, um, sedentarismul, stilul de viață și Iarăși, când e vorba de îmbătrânirea demografică, trebuie să ne gândim la partea de prevenție, adică să, ne, să promovăm sporturile, activitățile fizice, stilul de viață sănătos, alimentația sănătoasă. Au mai fost și alte întrebări și s-a spus pe bună dreptate că oamenii nu trebuie să moară din cauza că mănâncă anumite lucruri. Uh, Nu am ajuns la consens în toate privințele, însă o alimentație sănătoasă, cu siguranță, uh, e foarte importantă uh, și din perspectiva conținutului de zahăr, de sare și de grăsimi trans. Și poate că ar trebui să discutăm pentru a vedea dacă ar trebui să creăm un cadru legislativ mai larg prin care să impunem anumite limite. Poate nu în timpul președinției noastre, dar măcar să începem această discuție pentru a vedea dacă putem măcar ca în următorii 15-20 de ani să introducem astfel de limite. Nu vrem să periclităm nici producția, industria, dar pe de altă parte și să avem un cadru care să ne permită să încurajăm alimentele mai sănătoase. Iar în ceea ce privește demența și Alzheimer, pentru că am avut o întrebare concretă, am avut mai multe inițiative la nivelul Uniunii Europene. Demența a fost uh, desemnată ca prioritate. Avem nevoie de măsuri concrete și în cooperare cu Comisia Europeană vom organiza o conferință uh, despre epidemia anului 3000. Aceasta se va desfășura la Bratislava și ar trebui să discutăm acolo despre diagnosticarea precoce, despre uh, încurajarea cercetării, despre tratamente. Iar apoi, în ceea ce privește concluziile președinției uh, neerlandeze, în ceea ce privește domeniul farmaceutic, concluziile președinției precedente s-au referit la această problematică și au spus că este foarte important și mă bucur că și noi ca stat membru am contribuit la găsirea unui consens. Am găsit o soluție integrată vizând mai multe domenii problematice. Iar în ceea ce privește caracterul uh, uh voluntar uh, al uh, cooperării, uh, stabilirea de prețuri pentru medicamente, uh, după părerea mea, aceste lucruri pot da naștere la divergențe, există interese diferite ale statelor membre, dar ar trebui să începem cu o cooperare voluntară, facultativă, astfel încât să încurajăm punerea în aplicare a noilor cerințe. Pentru noi, importante sunt rezultatele, astfel încât să putem să asigura medicamentele importante pentru pacienți. Am fost întrebați ce abordare avem pentru implementarea codului uh, și am început cu o diferențiere a tipurilor de medicamente. Se dovedește că deocamdată avem o problemă serioasă. Anumite medicamente mai scumpe sunt mai greu de categorizat. Deocamdată analizăm posibilitățile încercăm să vedem ce alte tipuri de indicatori putem introduce, cum îi definim, astfel încât să um, găsim o soluție pentru toți pacienții, toți cei suferă de cancer și discutăm uh, cu asociațiile de producători despre medicamentele inovatoare, astfel încât să ajungem să găsim o soluție pentru toate statele membre sau măcar pentru mai multe în legătură cu procurarea pe piață acestor uh, medicamente. Avem această problemă a formării prețurilor, și mi se pare că e foarte, peri- uh, foarte important să, găs- să considerăm că e o prioritate, să căutăm un consens și cum reprezint aici președinția, vorbesc și în numele celorlalte state membre. Poate ar fi bine să vă spun și ce părere personală am eu, dar prefer să mă limitez la mă exprima în numele statelor membre. Oricum, ideea e că vrem să soluționăm împreună această problemă. Medicamentele sunt uh, orfane, sunt o prioritate uh, pentru noi și uh, deocamdată trebuie să așteptăm ca uh, Comisia Europeană să facă un prim pas. Iar în legătură cu medicamentele pentru copii, trebuie să uh, așteptăm un plan de măsuri, să vedem care sunt rezultatele testelor tehnice și știm că producătorii fac presiuni pentru ca medicamentele să fie testate și pe copii, dar deocamdată nu dispun de informații concrete cum că s-ar pregăti o revizuire fără să existe o primă acțiune din partea Comisiei Europene. Fără această inițiativă a Comisiei, uh, Consiliul nu poate face nimic. Iar în legătură cu perturbatorii endocrini, mi se pare că e o temă importantă, o destul de delicată. Comisia a venit cu o, declar- o precizare pe 15 iunie. Și concluziile nu au fost prezentate oficial uh, nici în Consiliu, nici în Parlament și noi o să ne invocăm dreptul, o să ne exercităm dreptul de a evalua aceste uh, comunicări ale Comisiei. O să le discutăm în Consiliu. inclusiv despre glifozat una din competențele colegilor mei, în principal, mai ales a Ministrului de Mediu, dar bineînțeles că și folosirea pesticidelor e foarte importantă și pentru noi, pentru domeniul sănătății. Nu e vorba doar de aspecte care țin doar de sistemul sanitar, ci acoperă mai multe domenii de competențe. Și atunci acest lucru, bineînțeles, se repercutează și asupra discuțiilor pe care le purtăm. În legătură cu substanțe și protecția împotriva substanțelor carcinogene și mutagene, cancerigene și mutagene, îmi cer scuze, um, e bine, Președinția slovacă consideră că e foarte important uh, acest lucru, e o prioritate. Trebuie să acordăm atenție subiectului și Uniunea Europeană ar dori ca riscurile să fie reduse cât mai mult. Dorim să ridicăm nivelul de protecție pentru lucrători și uh, și mi se pare că solicitarea primită din partea Comisiei Europene va fi urmată de o fază de consultare. Uh, experții ne vor spune ce opinie au și ne-am dorit ca și aici să facem un pas înainte și să ne apropiem de o soluție. Deci susținem propunerea făcută de comisie. Iar în legătură cu vaccinările și vaccinurile, mai ales pentru copii și pediatrii, Ah, acum ah, vaccinarea e percepută cumva ca o problemă și asta nu doar într-una din țările Uniunii Europene. Există o anumită imunitate la anumite boli, ah, am menționat tuberculoza, dar sunt și alte boli infecțioase care ar putea fi menționate și abordările din statele membre uh, ne arată că în 15 state membre vaccinarea nu este obligatorie. Și, cum vă spuneam, am dori să facem ceva în, acest, în această privință, pentru că refuzarea vaccinării poate duce la morbiditate crescută în rândul copiilor și de aceea chiar vrem să ne ocupăm serios de acest subiect. Am văzut mai multe uh, campanii în statele membre împotriva vaccinării și trebuie să cântărim bine lucrurile, trebuie să re- credibilizăm uh, vaccinurile pentru că ne pot ajuta să combatem multe infecții și uh, boli. Pe de altă parte, dacă suntem vaccinați, vom avea probabil nevoie de mai puține medicamente. Iar în ceea ce privește uh, antibioticele, acestea sunt de multe ori prescrise pentru viroze, ceea ce știm că nu e bine. Iar în ceea ce privește rezistența la antibiotice, în concluziile Consiliului am menționat uh, pașii viitori, una dintre uh, priorități fiind această combatere a rezistenței la antibiotice și în domeniul medicinei umane și veterinare. Trebuie să ne folosim de rețelele de sănătate și trebuie ca experții din ambele domenii să colaboreze. Comisia împreună cu statele membre ar trebui să redacteze un plan de măsuri pentru combaterea rezistenței la antibiotice și considerăm că, sigur, vom avea discuții pe viitor la nivelul Consiliului, dar și în uh, reuniunea informală de la Bratislava. Iar în legătură cu aditivii din alimente, există indicii că aceștia pot influența sănătatea E vorba de o problemă cu consecințe și în prezent și în viitor și până în 2020 ar trebui să avem o evaluare a așa numitelor euri și cum spuneam, pentru noi aceasta e o prioritate, pentru că dorim să avem cât mai multe alimente sănătoase. ca... Domnul Poț mi-a adresat o întrebare concretă în ceea ce privește comitologia. Și am uh, menționat și eu uh, în trecere acest subiect în cadrul regulamentului 726 și cum dorim să punem problema. E vorba de o problemă instituțională și se impune o discuție complexă. Ceea ce ați spus dumneavoastră, că vom reuși să facem un pas pozitiv, este încurajator. Apoi, la fel și în ceea ce privește capacitatea de reacție a Comisiei. Sigur că totul se leagă de Brexit, E vorba de un proces de um, analiză introspectivă, dar cert este că trebuie să ne apropiem de cetățeni și să le oferim soluții pe înțelesul oamenilor. Mulțumită mijloacelor de comunicare în masă, cetățenii adesea primesc informații care uh, nu corespund realității. Sunt lucruri importante care se întâmplă în Uniunea Europeană, iar statele membre niciodată n-ar fi în măsură să rezolve anumite probleme de unele singure. Mulțumim pentru toate răspunsurile dumneavoastră, domnule ministru, și pentru discuția extrem de utilă. Um, mulțumim pentru prezența de astăzi cu siguranță vom lucra foarte bine unii cu alții uh, în aceste șase luni. Încheiem reuniunea din această dimineață, dar ne revedem la ora 3, continuându-ne ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Cu siguranță vom uh, coopera foarte bine.